Bună seara, dragi colegi. Următorul punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei Europene referitor la drepturile omului în cadrul negocierilor comerciale între UE și Vietnam și aș dori să dau cuvânt